Jag vill eh, bara tacka så hemskt mycket för att eh, eh, vi har det här gemensamma eh, utskottsmötet mellan de här två. Vă mulțumesc. Aș dori să vă mulțumesc pentru organizarea reuniunii eh, comune a celor două eh, comisii. Mă bucur că putem să cooperăm atât de bine. Este foarte important să facem acest lucru. Mă bucur că astăzi avem și posibilitatea să discutăm și sunt convins că și în viitor cooperarea va fi una foarte bună. Asta doream de fapt să spun. Credeam că domnul Lene se va întoarce. Iată că nu a făcut acest lucru. Atunci Aș dori să dau cuvântul uh, raportoarei. Vă, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. În calitate de uh, uh den Bericht vor uh, zu den Women on Boards. Ich sag's bewusst auf Englisch, denn die Vă propunem acest raport. Uh, și l-am spus în engleză pentru că titlul uh, total, titlul în uh, german uh, ar fi mult prea lung. Raportul și-a propus următorul lucru și cred că îndeplinește foarte bine rolul. Să fie practic, flexibil, ușor de aplicat și să construiască pe baza propunerii comisiei. Avem de-a face cu o propunere foarte bună pe care dorim să ne bazăm. Trei observații. Ne ocupăm de domeniul de aplicare, de, domeniu, de subiectul obligativității și de sancțiuni. Însă, de la bun început, trebuie să ne punem problema și a motivației care stă în spatele propunerii Comisiei. Raportul respectă, la fel ca și pro, uh, propunerea de directivă, ideea de a se crea o cât mai mare flexibilitate pentru statele membre și pentru întreprinderi la aplicare. Deci ceea ce propunem noi aici uh, nu este metoda de a impune întreprinderilor ceva, nu, le rămâne un foarte mare spațiu de manevră la uh, aplicare. Obiectivul este să ajungem la o cotă de 40% a uh, femeilor în, uh, în rândul, uh, în consilii. Um, acum, referitor la mitul conform căruia am putea să obținem asta uh, pe bază voluntară. Nu, se, uh, nu vom reuși asta. Din 84 și 96, uh, Consiliul a solicitat întreprinderilor să obțină acest echilibru în mod voluntar. Însă, aproape nimic nu s-a întâmplat. Nu există niciun fel de progres. Progresele care există, există în acele state care, la un moment dat, au spus, bun, este nevoie de măsuri obligatorii. Un exemplu pozitiv este Franța, un exemplu pozitiv este Italia și aici s-au înregistrat uh, succese care sunt, uh, în ultim, nu în ultimul rând, o justificare pentru o acțiune europeană. În ceea ce privește domeniul de aplicare, și doamna Crața va explica asta, punem uh, uh, accent pe a crea un domeniu de aplicare în așa fel încât cât se poate de multe întreprinderi să atingă acest obiectiv. Nu trebuie să fie un program pentru uh, minorități Uh, de a, mm, un program de a atinge o cotă, ci cât mai multe întreprinderi trebuie să atingă acest obiectiv. De aceea, domeniul de uh, aplicare cuprinde IMM-urilor, IMM-urile. De ce? Acestea sunt inovatoare, sunt moderne, sunt coloana vertebrală a inovației în Europa. Și nu ar trebui să le subestimăm sunt la fel de bine în măsură să atingă obiectivul și vă amintesc că nu este vorba de întreprinderi uh, mici, este vorba de întreprinderi de până la 250 de angajați. Și în multe țări, cum ar fi a mea, sunt acele, acele întreprinderi care uh, sunt uh, majoritatea în rândul întreprinderilor. Nu în ultimul rând, în ceea ce privește consolidarea principiului conformează-te sau explică, aici este important ca monitorizarea uh, să fie prevăzută ca și o justificare detaliată. Am uh, consolidat acest punct prin amendamente și de asemenea doresc să atrag atenția asupra faptului că este important să se ofere și un stimulent pentru întreprinderi pentru a atinge acest obiectiv. De aceea am pre prevăzut uh, posibilitatea sancțiunilor prin excluderea de la participare la licitații publice, la achiziții publice. Ar fi un mod de a atinge ceea ce ne dorim. Atât aș dori să spun în uh, introducere. Uh, aștept cu nerăbdare dezbaterea. Mulțumesc. Please go ahead. Mulțumesc, domnule președinte. À nos collègues qu'il n'a pas la possibilité de parler le grec. Euh, tout d'abord, je voudrais remercier Madame Regner. Trebuie să vă spun că nu pot să vorbesc în greacă. Vreau să mulțumesc doamnei Regner și uh, întregii comisii pentru cooperarea cu privire la acest subiect. Noi aparținem de comisii parlamentare diferite și astfel avem o orientare pe aspecte diferite. avem um, o orientare politică ce nu este tot timpul aceeași, însă ne putem concentra pe o bază comună și să vă prezentăm astăzi proiectul pentru care vă cerem atenția și participarea bunăvoitoare. Și spun bunăvoitoare deoarece este vorba de o nouă chestiune care s-a materializat deja într-o propunere concretă echilibrul dintre bărbați și femei pe posturile de conducere în cadrul întreprinderilor, în sectorul economic, nu este un subiect nou. Acesta face deja obiectul strategiei europene unor măsuri, ale unor, al unor campanii de sensibilizare, al unor recomandări ale Consiliului deja din anii 80. Astăzi constatăm însă că este nevoie de un demers mai structurat uh, pentru a putea face față acestei situații care continuă să, caracterizeze, să se caracterizeze printr-o reprezentare destul de mică a femeilor în, pe posturile de conducere în mediul economic. Iată că suntem pentru prima dată martorii unui proiect de lege acesta cuprinde punctele despre care doamna Regner va povesti deja. Ceea ce aș dori să reiau eu este faptul că avem șansa să discutăm despre un subiect care este legat nu numai de aplicarea valorilor noastre precum egalitatea și justiția, dar este vorba și de o măsură ce va duce la o mai mare dinamică a sectorului economic european și care ne va ajuta să exploatăm potențialul uman, în special potențialul femeilor, care deocamdată nu este suficient valorificat și astfel vom putea să le oferim companiilor posibilitatea să se lanseze în competiția pe plan internațional având uh, noi elemente la dispoziție. Aș dori de asemenea să semnalez faptul că am dorit să includem și IMM-urile. După părerea mea, IMM-urile, așa cum am spus de fapt și doamna Regner, sunt o sursă a dinamismului și a inovării constatăm acest lucru și este momentul să le apreciem la adevărata valoare și să le încurajăm să se implice și să cautem câteva femei pentru posturi de administrator neexecutiv. Cred că acest lucru le va, ajut, va ajuta IMM-urile să exploateze potențialul dinamic al femeilor. Măsurile pe care trebuie să le ia companiile, dar pe care trebuie să le ia și statul pentru supravegherea aplicării acestei directive, nu adaugăm mai multe costuri administrative. În primul rând, companiile nu sunt obligate să aplice această directivă pentru posturile executive, pot să își aleagă managerii pe care îi doresc. Pe de altă parte însă, în raportul anual pe care îl cerem noi după aplicarea acestei directive, este vorba de un raport pe care codul de guvernanță îl cere în fiecare țară, în acest raport, deci, trebuie adăugate măsurile care trebuie luate pentru promovarea egalității. Ceea ce consider eu foarte important și ceea ce văd eu ca o valoare adăugată a politicii europene este mecanismul de transparență și de meritocrație. Acest mecanism este introdus prin această directivă. Nu este vorba numai de procentul de 40% pe care vrem să le atingem până în 2020, ci este vorba de o întreagă procedură pe care directiva pune accentul în mod special – iar noi am încercat să suscităm interesul pentru această procedură, o procedură de transparență, o procedură care urmărește descoperirea talentului în rândul femeilor și care se bazează pe procedura candidaturii. O procedură strâns legată de principiile și de valorile Uniunii Europene. Cred astfel că Uniunea va da un exemplu lumii întregi. Deja mi se solicită de către companiile din America să le prezentăm conținutul acestei directive, deoarece această directivă adaugă valoare politicilor europene și crește credibilitatea la nivel internațional de asemenea consolidează valorile și procedurile Uniunii Europene. Tocmai de aceea, cred că trebuie să, să salutăm această directivă, să înțelegem, desigur, provocările și constrângerile în același timp. Dar cred că pute, acest proiect se poate materializa într-un act concret. Vă mulțumesc! Thank you very much and I will thank Vă mulțumesc, le mulțumesc ambelor raportoare pentru introducerea pe care au făcut-o la discuțiile de astăzi. Acum, colegii noștri au cuvântul. Doamna Cuhmerin este prima pe lista de vorbitori. Vă mulțumesc. Colega mea, Antonia Parvanova, m-a rugat să raportez cu privire la votul care a avut loc în Comisia IMCO pe raportul său, dar aș vrea să adaug și remarcile mele ca raportor din umbră în Comisia FEM s-a, în cadrul IMCO s-a adoptat avizul cu 27 de voturi pentru se pare că foarte multă lume a fost în favoarea acestei directive, nu au fost prea multe amendamente. În general, reacțiile la propunerile comisiei au fost foarte pozitive. Și munca Antoniei Parvanova s-a bazat în mare parte pe propunerile comisiei, de fapt, și de aceea nu au existat foarte multe amendamente. Majoritatea comisiei IMCO a fost pentru includerea propunerii legate de procentul de 40%. S-a votat pe părți menționarea Băncii Centrale Europene, așa cum au cerut câteva din grupurile politice. În cele din urmă s-a inclus mențiunea cu privire la Banca Centrală Europeană în textul avizului. Doamna Parvanova a fost de acord cu includerea acestei mențiuni în um, text, deoarece noi ar trebui să dăm un exemplu. În ceea ce privește IMM-urile, acolo dânsa ar dori să pună în evidență faptul că IMCO a extins domeniul de aplicare al avizului IMCO consideră că includerea nu ar trebui să se facă decât la o etapă ulterioară. Aceasta este în favoarea ideii de a, ca comisia să facă o, o anchetă, atât din partea IMCO, Acum voi trece pe germană. Talking for myself now. Also ich wollte Doream să mulțumesc celor două raportoare pentru munca depusă și pentru propunerile pe care le-au elaborat. Mi se pare foarte bine că, pe de o parte, sprijină propunerea Comisiei, pe de altă parte, devin mai ambițioase sau mai precise în uh, unele dintre, uh, la unele dintre propuneri, de exemplu, Uh, de a se introduce o componentă de timp mult mai uh, strictă și că în anumite părți se fac precizări referitor la procentaje. Cred că este ceva foarte util pentru calitatea acestei directive. directive. ALDE întotdeauna cu mare majoritate a fost pentru o directivă uh, în voturile de până acum și acum la ALDE există un mare sprijin la ALDE Există delegații naționale care, din motive de politică internă, nu doresc o astfel de directivă, însă majoritatea grupului nostru sprijină această propunere a directivei. Însă, și cred că acest lucru este valabil uh, și pentru ALDE în general, ideea de a, de a introduce în domeniul de aplicare și IMM-urile nu va fi sprijinită. Este o poziție pe care, după cum spunea și Antonia Parvanova, am dorit să o analizăm mai îndeaproape înainte să uh, vedem dacă să fim de acord ca IMM-urile să fie introduse. Dar uh, am oricum, la ora actuală, nu există un sprijin pentru acest lucru în ALDE. Încă o dată mulțumesc și aștept uh, dezbaterea din continu- în continuare. Vă mulțumesc. Doamna Taylor este următoarea pe listă. Vă mulțumesc, domnule președinte. Le mulțumesc și raportorilor și colegilor pentru observațiile lor. Subiectul echilibrului de gen este unul foarte sensibil și foarte complex. Statele membre au înregistrat progrese diferite pe acest subiect. Eu susțin obiectivele propunerii Comisiei. Echilibrul de gen este esențial pentru societate și aduce beneficii și mediului economic. Totuși, am câteva îngrijorări legate de propunerile comisiei. Eu cred că propunerea comisiei nu este destul de ambițioasă și domeniul de aplicare nu merge destul de departe. Atunci când vine vorba de echilibru de gen, nu ar trebui să existe o diferență între pozițiile executive și neexecutive. De asemenea, nu sunt convinsă că nu ar trebui să vedem lucrurile, să, să ne gândim la un domeniu de aplicare mai vast. Cred că aplicarea de obiective la fiecare nivel ar fi o abordare mai bună. Și cred că schimbările nu ar trebui să fie numai la nivel de conducere, dar și la nivel administrativ și executiv. Uh, în ceea ce privește transparența, cred că este un aspect foarte important și ar trebui de asemenea să se aplice la toate nivelurile. Există foarte multe femei calificate în Europa care sunt pregătite pentru toate posturile, însă nu ajung la posturile de conducere. s-a arătat în studii că multe femei sunt mult mai experimentate decât uh, bărbații care ocupă posturi similare. Trebuie să facem mai multe pentru a schimba atitudinea în rândul companiilor, dar și în societate. De asemenea, trebuie să luăm în considerare o altă propunere care a fost analizată de această comisie. Este vorba de directiva cu privire la raportarea financiară. Propunerea comisiei în cadrul acestei directive vrea ca companiile să um, raporteze cu privire la politica de diversitate. Uh, Obligația de a raporta cu privire la politica de diversitate uh, include și justificarea absenței unei asemenea politici. Cred că acest lucru va duce la îmbunătățirea diversității la locul de muncă și cu cât transparența va fi mai mare și controlul va fi mai mare, atunci companiile vor avea obiective mai ambițioase. În ceea ce privește ștergerea um, excepției pentru IMM-uri, acest lucru mă îngrijorează puțin. Eu consider că dacă stabilim niște cote, nu vom um, atinge obiectivele neapărat, ci trebuie să luăm exemplul țărilor care au reușit să facă acest lucru. De asemenea, trebuie să ne concentrăm pe toate nivelurile și companiile trebuie să raporteze în detaliu cu privire la politica lor de diversitate. Vă mulțumesc! Avem numeroși vorbitori pe listă, așa că vă rog să fiți conciși. Aveți câte două-trei minute la dispoziție pentru ca toată lumea să poată să ia cuvântul. Acum domnul Blum. Vă mulțumesc, domnule președinte. Într-o societate liberă, nu politicienii, în special politicienii cu puțină experiență comercială, nu ei trebuie să decidă cine este la conducerea unei companii private. În Anglia, femeile nu, femeilor nu le place acest concept de cote, lor le place meritocrația vor ca toată lumea să știe că atunci când au ajuns într-o anumită poziție, au făcut-o pentru că merită și nu pentru că au, fost, au trebuit să se atingă un anumit procent. Am văzut foarte multe femei tinere în poziții cheie datorită anumitor cote care trebuiau atinse. S-au văzut uh, persoane care nu știau uh, anumite noțiuni, nu aveau anumite noțiuni esențiale de politică. Acest lucru s-a văzut și în domeniul medical și în, um, în uh, drept. Dar acest anumite variații sunt uh, naturale și sunt chiar sănătoase într-o societate liberă. Succesul femeilor, de exemplu în vânzări, este foarte cunoscut. Sunt, se, se cunosc foarte multe cazuri. În Anglia, mai mult de 50% din uh, companiile mici au fost puse pe picioare de femei. Eu am văzut foarte multe cazuri de astfel, de astfel de femei de succes. De ce să nu avem încredere în ele? De ce au nevoie de un patronaj politic? Vă mulțumesc. Doamna Nibler, vă rog. Da. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că referitor la posturile de conducere pentru femei, am discutat deja motivele pro și contra. Aș dori numai să mă refer la raport. Aș dori să mulțumesc celor două raportoare, în primul rând pentru elaborarea raportului, doamna Regner în uh, introducerea dumneiei a prezentat cele trei probleme principale, domeniul de aplicare, obligativitatea și um, mecanismul de sancțiune. Încep cu domeniul de aplicare și pot să vă spun că în două domenii am o poziție complet diferită față de propunerea uh, raportoarelor. În primul rând, consider că este exagerat să fie, introdus, să fie incluse IMM-urile în uh, propunerea de raport. Pur și simplu, dacă ne uităm la cifre, mai ales la întreprinderile mijlocii, femeile, nu numai în ultimii ani, ci în ultimii 20 de ani, au uh, câștigat uh, teren, aproximativ 30% din întreprinderile mijlocii sunt conduse de femei și la cota întreprinderilor noi create avem o proporție de aproximativ 40%, deci noile firme sunt create de femei. Și cred că dacă constatăm o astfel de evoluție pozitivă, putem să excludem IMM-urile, pentru că ele nu sunt la fel de structurate ca și întreprinderile cotate la bursă și cred că merge prea departe dacă le-am introduce în domeniul de aplicare. Delegația germană este împotriva acestei, um, acestei uh, includeri și nu pot să văd la ce fel de compromis am putea ajunge. Apoi, din nou, în ceea ce privește domeniul de aplicare, propunerea Comisiei merge în direcția ca acolo unde femeile sau bărbații sunt de o proporție de mai puțin de 10% să fie excluse și asta mi se pare logic. Nu pot sprijini așadar amendamentele depuse de colegi. De exemplu, construcțiile. Să ne uităm la domeniul practic. Așa stau lucrurile. Dacă merg într-o întreprindere de, con- de construcții la mine, sunt multe în Bavaria la mine, nu veți găsi femei și nu pentru că uh, Uh, proprietarii firmelor nu vor, ci pentru că este un domeniu care în mod clasic uh, nu include femeile. Pur și simplu nu se adresează uh, femeilor. Eu nu doresc să construiesc clădiri, să sap șanțuri și așa mai departe. Și aceste întreprinderi, dacă ar mai trebui să, să introducă și un contingent de femei, Uh, cred că ar considera Uniunea Europeană absolut nebună. Sunt împotriva așadar. În ceea ce privește obligativitatea, consider că propunerea uh, comisie, doamnei comisar Reding este foarte bine echilibrată. Mesajul uh, care trebuie transmis pentru a sprijini femeile mi se pare corect. Și în ceea ce privește sancțiunile, consider că trebuie să uh, Uh, analizăm uh, această tematică să fie excluze la achizițiile publice dacă nu uh, respecti criteriile? Da, o idee interesantă. Um, aș dori să mă adresez și doamnei Cohmerin, care um, se care dorește introducerea contingentelor. În Germania am fi, uh, am fi introdus de foarte mult timp aceste cote dacă partidul dumneavoastră nu s-ar fi opus, doamnă Koch-Merin. Deci vă rog frumos, vorbiți cu colegii dumneavoastră. I thank the previous speaker for being very brief, but I even want the, coming speaker to be even more brief because we are really running out of time here. But... Am rugat pe vorbitorul precedent să fie foarte concis, dar acum vă rog să fiți și mai conciși, pentru că nu prea mai avem timp. Da, voi fi foarte concisă. Cu siguranță, cu toții vrem mai multe femei în formele de admini- în um, administrație și în toate domeniile de activitate. Însă, întrebarea este următoarea. Vrem, vrem astfel de cote? Marea Britanie a avut o creștere de 7% în ceea ce privește voluntariatul. Se pare că, uh, că unele state vor cote și altele nu. Vorbim de domeniul de aplicare. Eu am propria mea companie și mie nu îmi place ideea de a avea cote în cadrul IMM-urilor. Este destul de dificil să conduc o întreprindere și mi-ar fi și mai dificil în, în, în, într-un astfel de context. Echilibrul de gen din companie este diferit în funcție de domeniul de activitate, desigur. sigur și femeile trebuie să decidă unde doresc să lucreze. Întrebarea este cum le ajutăm noi pe femei să, in, să își facă o afacere. În septembrie vom vorbi despre practicile din Norvegia în acest sens. Vom încerca să vedem cum putem să aducem mai multe femei în companii. Cum să implicăm mai multe femei în domeniul de afaceri? Aceasta este întrebarea. Mie mi-a plăcut amendamentul numărul 2, care se referă la această modalitate, însă ar trebui să fie puțin mai detaliat, pe mine mă, mă îngrijorează modalitatea în care veți uh, dori să faceți, um, să conferiți un caracter obligatoriu acest, acestui document. Am fost destul de, la, de rapidă? Da. Acum, doamna Le Grip, vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte. Eu consider că eforturile care se fac acum în diverse comisii din Parlament pentru a le permite femeilor să ajungă pe posturi de conducere e, sunt foarte importante și a fost așteptat de foarte mulți dintre concetățenii noștri. Uh, Trebuie să lucrăm în continuare pentru a atinge obiectivele de egalitate și de absență a discriminării, care sunt foarte importante pentru societatea noastră europeană. În calitate de raportor din umbră pentru IMCOM, îmi voi exprima rapid părerea cu privire la acest text. Franța a adoptat recent o legislație în domeni, în acest domeniu a adoptat uh, cotele pentru femei pentru întreprinderile mari cotate la bursă. Trebuie să vă spun că, dincolo de reticențele exprimate de, de organizațiile patronale fran- franceze, uh, înainte, s-au înregistrat progrese foarte mari într-un timp foarte scurt. Marile companii franțuzești au reușit în cele din urmă să, să atingă aceste obiective. Astfel că atitudinile negative din partea acestor organizații au s-au estompat și acestea s-au implicat în cele din urmă din ce în ce mai mult în acest proces pentru a ajuta firmele să-și atingă obiectivele și chiar au existat rezultate concrete care acum sunt în beneficiul um, întreprinderilor. subiectul extinderii domeniului de aplicare a fost abordat deja de antevorbitorii mei. Eu vreau să spun că m-am exprimat în calitate de raportor din umbră din partea PPE la IMCO cu privire la acest subiect și eu consider că ar trebui să extindem aceste dispozitive și să înglobăm și IMM-urile. Așa vom putea să obținem rezultate concrete. Dar nu trebuie să ne grăbim foarte mult, pentru că dacă ne grăbim am putea să ne pierdem eficiența și să nu, atingem, să nu ne atingem obiectivele. Cred că deocamdată ar trebui să ne concentrăm pe companiile mari pentru a putea să le reunim în jurul obiectivelor pe care dorim să le atingem pentru a nu pune în pericol tocmai aceste obiective trebuie să avem mai multă egalitate, mai multă justiție, să, lucrăm, să luptăm împotriva discriminărilor. Vă mulțumesc. Mai sunt încă patru vorbitori pe listă înainte ca raportorul să poată răspunde. Vă rog să fiți foarte conciși. Doamna Lichtenberger? Äh, Mulțumesc. Pe scurt pot să vă spun că sunt de acord cu propunerea propusă. Câteva observații referitoare la domeniul de aplicare. Avem în ziua de astăzi întreprinderi care sunt mai mici decât pragul obișnuit dar care au o putere foarte mare pe piață. Trebuie să nu uităm asta și să luăm în considerare în propunere. Apoi, în ceea ce privește caracterul uh, voluntar, deja uh, voluntariatul funcționează de 100 de ani și nu prea a funcționat. Deci poate că asta ar fi un motiv suficient să, începe, să încercăm și o altă abordare. În al treilea rând, uh, Uh, colegului Blum uh, i-aș uh, propune să citească discursul conservatorilor din Tirol din, um, în, care a avut loc în urmă cu 100 de ani. S-ar putea regăsi în acest discurs. Mulțumesc. Mrs. Thompson. Vă mulțumesc, doamnă Thompson. Mă bucur să iau cuvântul în calitate de raportor din umbră. Vă mulțumesc, domnule președinte, și dați-mi voie să le mulțumesc raportorilor pentru munca depusă. Cred că avem un punct foarte bun de plecare pentru negocierile pe acest proiect de raport. De asemenea, cred că este foarte important să vedem această directivă din perspectiva eliminării discriminării. Știm că astăzi femeile sunt foarte bine educate, chiar mai bine educate decât bărbații în, um, în Europa. Așa că este vorba aici de discriminare. Îmi pare foarte rău că domnul Blum a plecat, pentru că acesta spunea că suntem într-o societate liberă în care toată lumea poate să, ar, ar, trebui să decid, ar putea să decidă cine va face parte din administrarea unor firme. Însă nu este adevărat. Nu tot timpul se poate se poate decide acest lucru. Nu ar, nu ar trebui să, să facem discriminări. Uh, acest lucru nu, nu se poate face în Uniunea Europeană. Există reguli împotriva discriminării. Dacă nu se poate discrimina pe baza etniei, nu ar trebui să se facă discriminări nici de gen. Cred că ar trebui să eliminăm clauza de 10%. În Norvegia, clubul de fotbal uh, viking uh, are 40% femei în um, comitetul de administrare. În, în uh, ceea ce privește femeile sunt majoritare acum în școlile economice. Spitalele astăzi sunt um, conduse de oameni care au uh, o formare în acest domeniu și nu de doctori ca înainte. Eu cred că acest uh, cel, cel 10%, la, 10 nu ar trebui să apară în legislația finală. În ceea ce privește cererile procedurale în anumite țări, se poate decide în cadrul adunării anuale cine sunt candidații pentru Consiliul de Administrare în anumite companii. Selecția și propunerea acestor candidați însă uneori nu se bazează pe competențe, ci se bazează pe ceea ce consider compania că este în interesul propriu. În articolul 4, statele membre ar trebui să se asigure că acești candidați sunt propuși în baza calificărilor pe care le au Trebuie să ne asigurăm că această directivă ia în calcul și diversele obstacole care sunt prezentate de dreptul comercial al fiecărui stat în parte. A trebui să discutăm cu raportorii cu privire la acest uh, aspect. Um, yeah, we just, uh, uh, this morning... Doamna Cornelison, vă rog. aceste, în această dimineață am adoptat avizul cu o majoritate foarte largă. Am, am um, inclus excepția pentru IMM-uri de asemenea, am inclus și companiile mari care nu sunt listate la bursă. Se pare că există companii foarte mari cu mii de angajați care sunt uh, excluse deoarece nu sunt listate la bursă, așa că le-am adăugat și pe acestea. Un alt aspect important este de ace acela de a uh, varia modalitățile de selectare a personalului, de a include mai multe decât uh, erau în propunerea inițială. Companiile pot să aplice orice fel de metodă atâta vreme cât uh, acestea duc la creșterea numărului de femei în rândul lor. Cred că um, amendamentele pe care le-am propus noi vor um, se vor asigura de faptul că statele membre care se descurcă bine în acest domeniu sunt lăsate să continue în aceast, pe această direcție, iar celelalte vor fi obligate să ia măsuri. Cred că um, statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a notifica Comisia Europeană și astfel ne vom asigura că toate măsurile își ating obiectivele. Vom face o evaluare în 2017 și dacă procentul nu a crescut la cel puțin 30, atunci ă, directiva se va aplica în mod automat. Dacă companiile vor înregistra progrese, atunci obligațiile lor de raportare vor fi mai mici. Însă, dacă acestea continuă să aleagă numai bărbați, vor trebui să dea mai multe explicații, vor trebui să ia măsuri și numai dacă refuză să ia anumite măsuri și să dea explicații, atunci li se vor aplica sancțiuni nici statele membre, nici companiile care vor registra progrese în domeniu nu trebuie să se teamă. Vă mulțumesc. Se pare că nu mai uh, dispunem de interpretare, se oprește acum. Acest lucru înseamnă că va trebui să terminăm în limba engleză. Puteți vorbi în limba engleză. Da, mulțumesc. Eu voi fi foarte scurtă. Nu putem să facem un astfel de, de raport cu exagerări. Aduceți-vă aminte că tot ceea ce este exagerat nu are valoare și dacă raportul va fi exagerat, uh, va avea soarta celui pentru protejarea maternității care a fost ignorat de Consiliu. Pe mine mă deranjează foarte mult următorul aspect. Cred că nu există un temei juridic valabil pentru impunerea întreprinderilor private de reguli pentru a-și alege um, administratorii există directiva 76 care permite acțiuni pozitive pentru promovarea femeilor în întreprinderi. Vă mulțumesc. Îmi pare rău că trebuie să continuăm uh, în engleză. Acum raportorii pot să uh, intervină și să răspundă. Vă mulțumesc. Thank our colleagues for mm, your participation, dear colleagues, and for your interest concerning this very important and crucial um, report. Uh,